acest lucru va afecta drepturile fiecăruia dintre noi. Dacă definiția este prea restrânsă, atunci acest lucru va duce la situații în care, care să nu poată fi bine uh, reglementate așa cum își doresc uh, titularii acestor drepturi. Așadar, această definiție va avea o importanță crucială pentru multe dintre documentele la care lucrăm noi în acest an. Aș dori să mai adaug un lucru la multele subiecte pe care le-ați prezentat dumneavoastră. O chestiune care va afecta fiecare document la care veți lucra. Este o chestiune foarte importantă și pentru Parlamentul European. Mă refer aici la necesitatea de a eficientiza și mai mult uh, evaluările de impact acest instrument este utilizat deja astăzi în Uniunea Europeană, dar în forma sa actuală nu îndeplinește, uh, nu-și atinge scopul pe care uh, l-am dorit noi. Grupul nostru, PP-ul, este în favoarea unui organism independent care să eva- efectueze evaluările de impact, astfel încât calitatea acestora să fie îmbunătățită și uh, aplicarea legii să fie îmbunătățită de asemenea. Uh, știți cumva de planuri uh, ale Comisiei, pe când ne putem aștepta la o propunere din partea Comisiei în acest sens? Mulțumesc. Doamna Vixov are acum cuvântul. Thank you very much. Commission... Mulțumesc, domnule comisar Barnier, bine ați venit în sânul Comisiei Juri din Parlamentul European. Sper că vă vom revedea adesea în viitor, întrucât există multe probleme care trebuie soluționate în cadrul portofoliului dumneavoastră. Vă rugăm să reveniți între noi în curând. Ca reprezentant al grupului de lucru pe drepturile de autor, m-am întâlnit cu multe părți, de, părți interesate, organizații, scriitori și așa mai departe, de când mi-am întâlnit, mi-am început munca în acest for anul trecut. Mulți îmi spun și sublinează același lucru. În Uniunea Europeană, astăzi, este imposibil să crezi un acces uh, pentru cetățenii tuturor celor 27 de state membre, un acces online la muzică, să spunem. Compania uh, cu care am vorbit dorește să ofere acest serviciu, dorește să aibă acces la clienți care, evident, doresc să plătească, însă problema subliniată de multe ori este costul negocierii drepturilor, costul uh, care trebuie negociat cu multe organizații în fiecare țară, în fiecare stat membru când toți avocații vor fi plătiți, fie nu mai există bani uh, pentru artiști, fie prețurile ar fi atât de mari, prețul serviciului, încât consumatorii nu ar mai fi dispuși să plătească. Deci părerea mea personală este că avem nevoie să ne gândim la reducerea costurilor transsectoriale pentru a avea o piață internă funcțională digitalizată. Fără aceasta nu putem lupta împotriva pirateriei, ceea ce reprezintă un obiectiv general al nostru. Și dacă nu avem o astfel de piață, vom pierde multe locuri de muncă europene în uh, sectorul cultural. Domnule comisar, așadar ar fi interesant să auzim din partea dumneavoastră ce inițiative doriți să luați pentru a contribui la crearea unei piețe unice digitale care să funcționeze. Până la urmă, suntem în anul 2010 și nu avem încă o astfel de piață. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, doamna Lichtenberger, acum cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru introducere, domnule comisar. A fost uh, bine închegată și precisă și sper. Nu este traducere? Ar trebui să vă povestesc ceva între timp sau ce să fac? Așadar, încă o dată, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru explicațiile dumneavoastră. Um, aș dori să fac niște completări în anumite domenii. În discuțiile pe care le-am purtat cu cetățenii europeni, observ că în ceea ce privește protecția mărcilor, pe care ați menționat-o și dumneavoastră, există o modificare a percepției publice europene. Acest lucru se leagă de Uh, povestea din trecut a păpușii Barbie. Consumatorii îmi spun că da, sunt pregătiți să cumpere anumite mărci și să le susțină, dar acest lucru înseamnă că și producătorii respectiv trebuie să își asume angajamentul de a garanta calitatea pe care o pretind pentru produsele lor. Pentru că dacă am aceeași calitate uh, într-un produs de marcă și uh, este exact aceeași calitate pe care poți să o cumpăr uh, pe piața neagră, atunci sigur că uh, marca, brandul respectiv nu mai are nicio valoare pentru consumator. De aceea doresc să pledez în favoarea stimulăm în favoarea încurajării și solicitării pentru ca produse, producătorii să garanteze calitatea, ceea ce înseamnă că produsele trebuie să fie controlate înainte să fie introduse pe piață. Am, sunt și membru în delegația privind relațiile cu China și am putut să observ că aici există niște uh, deficiențe majore în ceea ce privește controlul uh, importurilor. De aceea, fac apel la dumneavoastră. Vă rog să luați în considerare uh, acest aspect. Pentru că o marcă nu este un scop în sine, ci are uh, o valoare informativă de asemenea și dacă conținutul acestor informații uh, nu mai este uh, uh adevărat pentru consumator, atunci putem să facem ce vrem pentru că nu vom avea niciun fel de succes uh, în ceea ce privește mărcile. Deci vă rog să luați în uh, vizor acest aspect pentru că eu observ acest lucru s-a modificat în ultimii ani, observ că încrederea consumatorilor în acest domeniu începe să se piardă. Și dacă așa stau lucrurile, atunci aceasta este o pagubă mult mai mare pentru economia europeană decât chestiunea protecției mărcilor și în ce măsură aceasta poate fi pusă în aplicare. M-a iritat constatarea dumneavoastră și anume faptul că nu faceți, nu distingeți între diverse tipuri de drepturi de proprietate intelectuală. Eu cred că ar trebui să vă mai gândiți odată la acest lucru. Pentru că, în primul rând, se face Uh, există um, mediul legislativ care este uh, diferit, care face uh, foarte clară distinția între drepturi de autor, brevete, drepturi de proprietate intelectuală um, și cred că numai o abordare diferențiată care să distingă între aceste elemente vom avea succes. De aceea vă avertizez Um, să nu încercați să băgați pur și simplu toate în această oală uh, denumită drepturi de proprietate intelectuală. Să nu se facă o diferențiere, pierdându-se din vedere faptul că pe viitor, uh, dacă facem această diferențiere, pe viitor munca noastră de punere în aplicare va fi mult mai ușoară. Și vă rog să-mi răspundeți la ceva. Știm uh, că în acest domeniu statele membre observă și uh, combat uh, ideea de intervenție în dreptul uh, intern. Știm că uh, statele membre au uh, tot felul de obiecții și eu aș dori să știu cum intenționați dumneavoastră să abordați aceste obiecții. Și ultimul punct, uh, pledez încă o dată pentru o uh, diferențiere clară între diferitele tipuri de proprietate intelectuală. În ceea ce privește crearea de locuri de muncă și cât de grozav este că industriile noastre uh, creative creează, au un potențial mare de creare de locuri de muncă. Să nu uităm faptul că în acest sector uh, precariatul este de fapt uh, tipul de, uh, de, de loc de muncă cel mai uh, răspândit. Așadar, uh, e bine să se creeze locuri de muncă, dar să fie locuri de muncă care să poată să permită oamenilor să trăiască, pentru că altfel de locuri de muncă nu ne ajută cu nimic. Mulțumesc, domnul Engström. Thank you. Um, first of all, I was Mulțumesc. Very encouraged to, to hear you. În primul rând, m-am bucurat foarte mult să vă aud uh, spunând că vreți să faceți ceva în legătură cu operele orfane. Atât din punct de vedere cultural sunt importante, dar cât... Dar sunt importante și din perspectiva mm, disponibilității culturii noastre. E important, de asemenea, ca anumiți cetățeni să poată trăi de pe urma reexploatării acestor opere. Dumneavoastră ați uh, spus că am putea avea o soluție bazată pe o gestiune colectivă. Vreau să vă avertizez, o astfel de soluție ar putea fi atacată de foarte mulți uh, dintre cei care folosesc aceste opere pe internet. Gândiți-vă la cei care publică toate operele pe internet. E drept că astfel de schemă de gestionare publică ar putea soluționa problemele um, celor care vând cărți, um, problemele autorităților care adună drepturile de autor, însă utilizatorii internetului ar putea să nu fie de acord. Întrebarea mea este următoare. V-ați gândit ca eventual să introduceți o derogare privind operele care au, de exemplu, peste 10 ani? Cei care dețin drepturile și vor să-și execete dreptul respectiv au obligația de a înregistra opera respectivă prin sistemul pe care îl are deja Uniunea Europeană. V-ați gândit la o astfel de su- sugestie? Domnul Berlinger are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc în primul rând domnului Barnier, domnului comisar, pentru tot ceea ce ne-a prezentat astăzi aici. Cred că e important să ajungem la o capacitate de acțiune comună, indiferent de ideologiile noastre politice. Asta nu e ușor și de foarte multe ori s-a văzut care este problema atunci când uh, lipsește un astfel de echilibru. E practic imposibil să ajungi la o soluție. Vă mărturisesc, domnule Barnier, că vă doresc ca dumneavoastră să fiți uh, ultima persoană care să abordeze acest dosar, iar propunerea pe care ați făcut-o dumneavoastră sper să aibă succes. În ceea ce privește brevetele, această legislație ar putea să ne ajute fără să uităm de asemenea faptul că fragmentarea actuală la nivel național nu încurajează deloc uh, situația de pe piață. Am încercat, bineînțeles, să ajungem la o soluție. Nu depinde doar de Parlament și de Comisie. Știm foarte bine că principala problemă va trebui soluționată la Consiliu. Sper să ajungem la un rezultat. Un al doilea lucru acum. Drepturile de autor. Cu siguranță, în cadrul dosarului de proprietate intelectuală, aceste drepturi de autor vor fi o chestiune centrală, așa cum au spus uh, și alții uh, colegi, o problemă spinoasă. Fie că e vorba de operele cu autor necunoscut, uh, fie în general. E un dosar nu atât de complex ca altele, însă în orice caz va trebui să discutăm foarte mult despre gestiona în comun și despre modul în care aceasta ar trebui să fie cât mai transparentă. Sunt de asemenea de acord uh, cu nevoia de a ajunge la un echilibru între două exigențe opuse. Deci, pe de o parte, dreptul de a apăra, de a proteja capacitatea creativă a celor care fac o muncă intelectuală și artistică, aici nu există îndoieli, să pe de altă parte să nu uităm că există și uh, un consum de cultură nemai văzut. Milioane de persoane, milioane de opere sunt acum consumate. Am participat la o reuniune a unei asociații care se ocupă de un acces uh, puternic din partea populației la cultură, însă dacă nu ajungem la un echilibru între aceste două cerințe, nu vom ajunge la niciun rezultat care poate fi pus în aplicare. În mandatele anterioare aveam intervenții de tip penal uh, vis-a-vis -vis de piață. E vorba aici de o piață copiilor sau adulților cu milioane de persoane și avem nevoie de instrumente juridice eficiente care în trecut nu și-au dovedit eficiența. Nu că ar fi lipsit bunăvoința, ci pentru că dosarul este foarte complex. Uh, E nevoie, prin urmare, de o atitudine modernă, trebuie să dăm dovadă de foarte multă creativitate tehnologică și juridică. Sună ca o lozincă, e drept că drepturile de autor au fost revizuite în anumite țări, însă instrumentele de execuție a acestor instrumente sunt depășite. Și de aceea va trebui să lucrăm pe marginea acestor puncte. Vă felicit de asemenea, domnule Barnier, pentru ceea ce ați spus în legătură cu dreptul companiilor. Avem deja statutul comercial pentru întreprinderile europene, însă, din păcate, acest statut a progresat foarte puțin, dacă e să ne gândim la activitatea întreprinderilor care în prezent nu mai poate fi gestionată doar la nivel național. De aceea vă încurajez, domnule Barnier, să readuceți pe tapet această chestiune aici la Parlamentul European. Vă încurajez să relansați discuțiile în legătură cu responsabilitatea cadrelor de conducere, să nu uităm rolul femeilor, să nu uităm de asemenea problema cooperativelor, a întreprinderilor cu caracter social. După părerea mea, toate aceste chestiuni nu au fost uh, luate în calcul suficient la începutul mandatului nostru și pe viitor sper ca lucrurile să se schimbe. Doamna Galo. Merci, monsieur le président. Monsieur... Vă mulțumesc, domnule comisar. În primul rând, aș vrea să vă urez bun venit aici, în sânul comisiei noastre. Adevărată plăcere să o vedem și să vă ascultăm aici, vorbind despre teme atât de importante pentru noi. În ceea ce mă privește, proprietatea intelectuală este un astfel de subiect deosebit de important. Nu sunt aici pentru a saluta neapărat abordarea dumneavoastră. E o abordare care cu siguranță va fi discutată mâine când vom discuta despre cele 122 de amendamente înaintate la raportul meu din, la raportul meu, din proprie inițiativă. Citind aceste amendamente am fost oarecum speriată, deoarece mi-am dat seama că practic se nega existența acestui fenomen al pirateriei pe internet uh, și trebuie să-i conving pe colegi de faptul că acest fenomen există. Prin aceste amendamente cerem soluții și insistăm supra faptului că acțiunile trebuie luate cât mai uh, urgent, trebuie făcute cât mai urgent. Aș vrea, în primul rând, să vă împărtășesc un studiu care se referă la dimensiunea socială a acestui fenomen. În 2008, mii de locuri de muncă au fost uh, distruse. În 2015 s-ar putea pierde un milion de slujbe. E o dimensiune socioeconomică importantă de care nu ne putem lipsi în momentul de față, în această perioadă de criză. Vă menționez, vă mulțumesc pentru că ați menționat acest lucru și sunt sigură că și ceilalți colegi, colegi doresc să soluționeze această problemă, deoarece nu mi închipui că ei ar sta cu mâinile în sân în fața acestui fenomen care distruge atât de multe locuri de muncă. Deci nu putem nega existența acestui fenomen al pirateriei online. Vă mulțumesc, domnule comisar, încă o dată pentru prezentare. Castex. Mulțumesc, doamna Castex. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru prezența și intervenția dumneavoastră. Ați subliniat în timpul acesteia punctele fundamentale care vor anima dezbaterile în comisia noastră în următoarele săptămâni. Și eu mă voi axa pe punctul esențial al proprietății intelectuale, în speță noul mediu legat de internet. Suntem conștienți cu toții că internetul reprezintă un nou teren și creează noi forme de infracționalitate, chiar mai multe noi forme de infracționalitate și delinvență decât ne-am fi așteptat. În ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, ei bine, aici avem de face cu o mare piață pentru produse contrafăcute. Și trebuie, în mod evident, să adaptăm lupta împotriva falsificării să o adaptăm acestui nou teren de dezvoltare unde se manifestă cei care diseminează produse contrafăcute. Trebuie să subliniez de asemenea că internetul reprezintă de asemenea domeniul, câmpul de manifestare a unei noi forme de delinvență. Utilizatorii sunt cei care suferă, există spemuri frauduloase, website-uri false și există o nouă formă de falsificare, falsificarea site-urilor bancare, contrafacerea site-urilor uh, oficiale pentru a ademeni și a fura utilizatorii. Și cred că acest lucru ar merita să ne aplecăm asupra acestui subiect puțin, ar merita să încercăm să găsim metode de a apăra utilizatorii internetului să apărăm de această nouă formă de banditism. Există apoi, într-adevăr, problema pirateriei operelor, problema încălcării, ca să spun așa, autenticității, a regulilor legate de autenticitatea produselor culturale. Și aici trebuie să fim extrem de riguroși în analiza acestei forme de infracționalitate sau de delinvență, dacă este delinvență, într-adevăr. Și trebuie să ne axăm asupra impactului economic și social pe care îl are acest fenomen. Economic și social, pentru că avem studii care ne arată că există pierdem de locuri de muncă extrem de ridicate, aproape un milion de locuri de muncă și, într-adevăr, este vorba de cifre extrem de importante aici. Cred că acest subiect este suficient de important pentru ca noi să nu ne oprim la un singur studiu, ci pentru ca noi să aprofundăm acest demers. Și trebuie să ne gândim la economia culturii sau la aspectele economice și culturale în mod unitar și global. Un sector al economiei culturii este acum în dificultate și mă întreb dacă aceste dificultăți nu au apărut, nu au fost provocate în urma progreselor și dezvoltărilor din alte sectoare ale economiei culturale. Și în acest moment nu ar fi oare necesar să avem o abordare globală și n-ar fi oare necesar să ne gândim în mod global la această chestiune. E vorba și de industria muzicală aici, despre asta vorbim de fapt, n-ar trebui să ne gândim la aceasta, la remunerarea autorilor, a titularilor de drepturi din această industrie. Deci să ne gândim la toate aceste elemente într-o manieră adaptată unei noi forme de adaptare tehnologică și de diseminare a acestor opere. Nici nu mă refer la industria discurilor de vinil și a problemelor care au uh, apărut acolo, probleme dispărute prin dezvoltările tehnologice. Nu mă voi referi nici la crearea imprimeriei, uh, dar totuși nu putem să uităm că progresele tehnologice bulversează întotdeauna formele inițiale, primare de economie și de tehnică. Suntem așadar în fața unei schimbări, unei mutații și cred că trebuie să-i facem față și cred că trebuie să ne adaptăm ei, nu neapărat să ne ridicăm împotriva acestei bulversări tehnice care până la urmă este inevitabilă. Cred de asemenea că trebuie să fim vigilenți în ceea ce privește impactul, vigilenți și în ceea ce privește cuvintele, ca să zic așa. Există o directivă în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală directivă care a rămas în suspans acum, în suspensie, pentru că există un blocaj la Consiliu, cred, o directivă care prevede sancțiuni de natură penală în legătură cu falsificarea și introduce și un nou concept de scară comercială, un concept care, din punctul meu de vedere, trebuie definit mai precis, pentru că impactul comercial al unui downloading, al unei descărcări, dacă nu a existat intenție, și dacă nu este un schimb comercial la baza descărcării, ei bine, în acest caz ne va fi foarte greu să îl uh, măsurăm. Nu vom putea evalua impactul acesteia și pierderea înregistrată. Iată așadar că ne aflăm într-o situație în care încercăm să ajungem la un consens în legătură cu această chestiune foarte importantă, dar trebuie, repet, să ne adaptăm la această mutație tehnologică și culturală și nu neapărat să luptăm împotriva acestor revoluții. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Ciovo are cuvântul. Panie komisarzu, zainteresowaniem wysłuchaliśmy pańskiego wystąpienia. Domnule comisar, am ascultat cu interes explicațiile dumneavoastră. Ați subliniat anumite chestiuni, cum ar fi protecția drepturilor de proprietate intelectuală, lucru de înțeles. Și, de asemenea, uh, chestiunile financiare din acest, uh, din acest domeniu. Aș dori să adresez o întrebare legată de alt uh, ceva, și anume, există deja legislație și poate că ar trebui să ne gândim mai bine cum să o punem în aplicare. Întrebarea mea este următoarea. Intenționează Comisia Europeană să facă ceva pentru o mai bună monitorizare a directivei privind serviciile și a punerii ei în aplicare în statele membre ale Uniunii Europene? Pentru că acest lucru este important pentru competitivitatea pieței serviciilor în uh, raport cu alte economii. Mă refer la economia americană sau cea asiatică. În al doilea rând, Legat de acest lucru, aș dori să știu care este opinia dumneavoastră cu privire la întrebările, la solicitările de uh, o liberalizare uh, a pieței energiei o liberalizare și mai puternică a pieței energiei în Europa. Se spune că acest lucru ar fi în beneficiul consumatorilor europeni. Aveți uh, uh, intenții de a lua vreo acțiune, de a face vreo acțiune în acest sens? Sunteți un uh, politician experimentat în afaceri europene. Așadar, vreau să vă întreb dacă intenționați să luați măsuri suplimentare în Comisia Europeană care să uh, îmbunătățească competitivitatea pieței serviciilor europene în raport cu economia americană sau cea asiatică. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în încheiere doamna Tain și apoi domnul comisar are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit. Am o întrebare concretă cu privire la brevete. Comisia noastră a fost la Madrid și uh, Uh, am uh, primit din partea ministrului spaniol de justiție uh, răspunsul la întrebarea mea și anume că am putea să avem în ceea ce privește brevetele, în tratarea acestora în instanță, să se renunțe la anumite limbi. Să avem, de exemplu, numai limba engleză. Spania a spus că ar fi de acord să facă acest lucru. Întrebarea mea este ce consider, cum, ce părere aveți în, uh, în ceea ce privește acest lucru? Majoritatea brevetelor sunt întocmite în engleză și atunci poate că acesta, aceasta ar fi o idee bună. Mulțumesc, doamna Göringer. Chiar la sfârșit și apoi dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc și eu, domnului comisar, pentru că a venit uh, astăzi în fața noastră și pentru informațiile pe care ni le-a prezentat. Unele elemente au fost deja menționate, nu vreau să le repet, vreau doar să vă întreb cu privi, să vă întreb despre observatorul care trebuie să monitorizeze piața europeană în ceea ce privește pirateria și bunurile de pe piață funcționează deja acest observator, care este metoda în care el va raporta rezultatele monitorizării sale și ce anume monitorizează acest observator, dacă pirateria încă nici măcar nu este bine definită. Aș fi foarte curioasă să aflu ce anume face acest observator. Poate că deja funcționează deja, poate că lucrează la această definiție în acest moment. Mulțumesc. Domnule comisar, ați primit o serie de întrebări și acum aveți ocazia să răspundeți. Vă rog. Domnule președinte, în primul rând sunt uh, foarte sensibil în ceea ce privește calitatea și cantitatea întrebărilor ridicate, ceea ce mă încurajează să fiu disponibil pentru munca noastră viitoare în comun. Nu doar pentru că dreptul european pe care trebuie să-l construim aici trebuie să fie un drept, un sistem de drept coadministrat. Mă refer la comisia cu inițiativă legislativă care înaintează astfel de propuneri după ce ascultă Parlamentul și Consiliul. Nu doar de asta, ci și pentru că cred că mulți parlamentari, cei care mi-au pus întrebări și nu doar, pun accentul pe importanța acestor chestiuni. Comisia are uh, inițiativa legislativă, însă nu știe totul, evident, care trebuie totuși să asculte mai bine, să evalueze mai bine. Deci pentru Comisie, așadar, acest dialog, vă pot spune eu personal, pentru că eu însumi vin din Parlament, așadar acest dialog este extrem de important. Voi fi întotdeauna sincer, doamnelor și domnilor deputați, în ascultarea mea și în luarea în considerarea observațiilor dumneavoastră. Timpul este limitat, voi încerca să răspund telegrafic la toate întrebările și, dacă este nevoie, voi completa aceste răspunsuri în scris în zilele următoare. Doamna Castex, încep de la sfârșit, a evocat chestiuni politice de natură generală și tocmai de acolo trebuie să pornim, de fapt pentru a acționa bine trebuie să înțelegem bine. Evident, sunt de acord cu dumneavoastră, doamnă, internetul creează noi forme de delinvență, care nu vizează doar sectorul creării artistice sau uh, culturale. Ați menționat dimensiunea financiară și chestiunea care mi este personală uh, apropiată, importantă pentru mine, infracționalitatea care are un impact negativ asupra copiilor și așa mai departe. Deci trebuie să fim extrem de vigilenți și uneori chiar fără milă să acționăm împotriva acestei forme de delinvență. În ceea ce privește pirateria operelor, trebuie să fim bine informați, avem nevoie de mai multe studii așadar, pierderile dintr-un sector nu sunt oare compensate de câștigurile dintr-o altă, dintr-un alt sector? Propuneați o abordare globală? Eu voi lucra împreună cu domnii și doamnele cu care colaborez și vom studia noile forme de delinvență, precum falsificarea site-urilor bancare care mă vizează în mod direct de-al minteri. Cunosc argumentul conform căruia pierderile din sectorul discurilor sunt compensate prin alte tipuri de vânzări și voi studia acest subiect pentru a putea să fiu mai precis în viitor, cu ajutorul observatorului despre care vorbeam adinauri. Acest observator, doamna Lichtenberger, deja l-am abordat ca subiect și acest observator trebuie să ne ajute în sarcina noastră de a înțelege mai bine să cunoaștem cifrele, cine ce face anume. Observatorul trebuie să ne furnizeze cifre fiabile, o analiză completă a acestui fenomen sub toate dimensiunile sale și trebuie să ne ajute să inițiem campanii de sensibilizare, de informare, de educare. Doamna Geinkem m-a întrebat cum funcționează acest observator. Eu voi anexa în scris răspunsul, vă voi uh, înainta chestiuni specifice de care nu dispun acum, uh, moduri de lucru, frecvența raporturilor, uh, rapoartelor. Acest observator fun- fun- funcționează deja de ceva vreme, însă vă voi da un răspuns în scris și vom încerca să facem tot ceea ce putem pentru a îmbunătăți funcționarea acestui observator. Doamna Castex, o observație generală acum, revin la dumneavoastră. Am hotărât să respect diversitatea tuturor părților interesate, a actorilor, creatorilor. Dumneavoastră vorbeați despre economie culturală. E o veche convingere a mea. Însă în domeniul culturii cred că nu trebuie să fim uh, naivi. Uh, există mulți uh, bani în acest sector, dar nu doar asta. Există și o dimensiune suplimentară și cred că sunteți de acord cu mine când spun că economia culturală nu poate fi pur economică. Asta cred eu cel puțin. Cred că acest domeniu specific și anume cultura trebuie să se adapteze timpului în care se dezvoltă timpul economiei digitalizate, dar păstrându-și în același timp sufletul. E o veche convingere de-a mea. Nu e vorba de a ne ridica împotriva acestei bulversări de natură tehnică despre care vorbeați. Nu e vorba despre asta. Trebuie să înțelegem această modificare, această mutație tehnică, să o încadrăm ca atare, să o reglementăm și în același timp să ne bazăm pe această mutație pentru a ne adapta acestui timp modern și uh, cultura trebuie să-și păstreze spiritul, după cum spuneam, în fața acestor schimbări. Iată ce cred eu că trebuie să facem pentru a acționa bine, pentru a reglementa în mod inteligent, nu de plăcerea de a reglementa pur și simplu, ci în sensul eficientizării. Într-adevăr, trebuie să înțelegem mai bine, să cunoaștem mai bine acesta este obiectivul muncii depuse de observator în speță. Trebuie să avem o bună definiție a pirateriei și de aceea voi fi foarte atent la această dezbatere Doamna Galo, dumneavoastră spuneați că există 122 de amendamente. Da, e interesant și trebuie să ne aplecăm asupra acestui subiect. Deci trebuie să obținem o mai bună definire a pirateriei pentru a vedea ce sancțiuni, ce pedepse trebuie aplicate, care trebuie să fie și proporționate de asemenea. Doamna McCarthy acum și doamna Galo menționau niște cifre. Și doamna Castex a făcut acest lucru, da, le confirm, suntem de acord în legătură cu proporția PIB-ului european reprezentată de sectorul industriei culturale. Numărul de locuri de muncă 14 milioane și în 2008 196.000 de locuri de muncă au fost distruse. Ne temem așadar că mai mult de un milion de locuri de muncă vor fi distruse în acest sector major în viitorul apropiat dacă nu legiferăm așa cum trebuie. Doamna McCarthy, cred în plus valoarea pe care o aduce acest sector din punctul de vedere al ocupării și cred că ar trebui să cunoaștem foarte bine aceste cifre. Ca și dumneavoastră, cred că este nevoie să avem studii suplimentare și aceasta va fi una dintre sarcinile observatorului. Dacă trebuie să mergem mai departe pentru a obține mijloacele necesare, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra diversității acestor activități și acestor lucruri de muncă. În acest sens, repet, voi găsi mijloacele necesare pentru a merge mai departe și pentru a vedea că transpunem în practică plus valoarea industriei culturale în toată diversitatea sa. Sunt gata să găsesc uh, mijloacele pentru a iniția noi studii suplimentare, pe lângă cele care au fost deja elaborate. Doamna Castex a menționat nevoia de a fi rezonabili, uh, proporționați, uh, să menționa și despre și să menționa și un demers prudent. Uh, aceasta este și părerea mea. Nu am o ideologie aici neapărat, am o linie directoare, poate este și a dumneavoastră, care trebuie să se bazeze pe precauție, pe nevoia de a asculta și pe fermitate. Trebuie să apărăm remunerarea corectă a creatorilor, pentru că în acest domeniu al creației culturale, dar și al creației industriale pe care ați evocat-o dumneavoastră, mărcile, proprietatea intelectuală și industrială, cred așadar cu convingere că aici suntem uh, în inima conceptului de competitivitate la nivel european în cei 20-30 de ani care urmează. Trebuie să păstrăm acest avans pe care îl avem în ceea ce privește crearea, inovarea, inventivitatea. Cei care se află, cei care reprezintă motorul uh, acestui progres în Europa vor fi remunerați și recompensați. Pe de altă parte avem și dreptul la informație, pe care mai mulți dintre dumneavoastră l-ați uh, evocat și pentru care luptați mulți dintre dumneavoastră. De aceea cred într-o abordare voluntară, rezonabilă, proporționată. Domnule Langstrom, repet, nu e vorba de a incrimina aici. Nu sunt partizanul stigmatizării, nu cred că ar trebui să scoatem bățul și să arătăm cu degetul înspre anumiți oameni, de altfel numeroși, nici să tem accesul la internet nu reprezintă o soluție. Cred că ar trebui să găsim noi mijloace și să ajungem la un echilibru eficient. Nu ar trebui să stăm cu mâinile în sân, într-adevăr, în fața consecințelor de natură economică ale pirateriei. De asemenea, nu doresc să separăm produsele contrafăcute, falsificarea de piraterie. Nu există o diferență între un CD sau un DVD piratat sau descărcat și același film, aceeași piesă muzicală care este furată într-un magazin. Doamna Lichtenberger, la nivel european și la nivel european și național, lupta împotriva pirateriei și a falsificării a fost abordată din punct de vedere orizontal. Știți prea bine că o infracțiune nu vizează un singur titlu de proprietate intelectuală de cele mai multe ori. Vă dau acordul meu de a aborda lucrurile gândindu-ne la diversitate, după cum ați menționat și dumneavoastră, diversitatea uh, celor 27 uh, de sisteme diferite în statele membre. În ceea ce privește sancțiunile, voi urmări îndeaproape propunerile dumneavoastră, propunerile Parlamentului. Ce așteptăm de la revizuirea acestei directive vis-a-vis -vis de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală? S-a ridicat o întrebare în acest sens aici. Plecând de la primele constatări făcute de comisie, vedem că există probleme care merită a fi clarificate, există foarte mari diferențe în interpretare și în transpunerea anumitor articole de lege între diferitele state membre și de altfel această directivă nu a fost concepută pentru piraterie și falsificare pe internet în mod specific. Și acest fenomen s-a dezvoltat și s-a schimbat uh, mult în ultimii ani, de altfel. Deci cu această revizuire probabil în 2011, pentru că s-a ridicat o întrebare în acest sens, în 2011 vom aborda așadar acest nou fenomen prin această revizuire. Mă întrebați dacă aceste studii de impact vor fi elaborate de către o autoritate independentă. Acesta este angajamentul președintelui Barroso de a lucra pe marginea calității și independenței studiilor de impact. Știu cât de importante sunt aceste studii de impact pentru Parlament și voi veghea personal uh, să existe studii solide și obiective care să stea la baza acestor propuneri legislative. Comisia este un organism independent, de altfel, și avem o datorie de independență. Eu voi depune jurământ în fața CEJ în curând, un jurământ de independență care reprezintă un angajament puternic pentru mine, o mare exigență. Și bineînțeles că avem și noi persoane de calitate, profesioniști care pot iniția anumite studii în sânul uh, Comisiei. În ceea ce privește acest dosar stufos, doamna Wikström a menționat acest lucru printre alții, mă refer la administrarea colectivă a drepturilor de autor. Avem intenția să luăm o inițiativă în ceea ce privește administrarea colectivă a operelor. Prin această inițiativă dorim să îmbunătățim transparența și guvernanța gestionării drepturilor de autor. Domnule Engstrom, dacă suntem inteligenți, acest lucru poate să ducă la scăderea costurilor. Oricum dorim să dezvoltăm și uh, elaborarea de opere egale în UE la costuri concurențiale, competitive și acest lucru poate să, duce la scădere, să ducă la scăderea costului pentru utilizatori, beneficiari. Această ofertă legală nu există peste tot, ceea ce mă face să acționez. Există multe locuri în UE unde nu există astfel de ofertă legală și uneori cetățenii nu sunt tratați în mod echitabil și uniform. Și acest lucru duce la încurajarea pirateriei. Deci vom lucra în acest sens, ascultând în continuare, dorim să înaintăm pe această cale, poate prin intermediul unei cărți uh, verzi uh, și apoi în 2011 o directivă, dorim oricum să acționăm cât mai repede posibil. Vous me demandez, Monsieur Engström, si, euh, euh, en ce qui concerne les œuvres orphelines, Doamna Extrom, mi-a spus o întrebare în legătură cu operele orfane și dacă va exista o derogare pentru drepturile de autor. E foarte greu să avem așa ceva în vedere, de deci să nu avem niciun mecanism de remunerare. Asta ar contrazice principiul la care mă referam eu mai devreme, la o remunerare corectă a creatorilor în acest domeniu ca și în altele. Doamna Ekstrom, în ceea ce vrește operele orfane, mă gândesc mai degrabă la un sistem de recunoaștere reciprocă între sistemele naționale. Doamna Lichtenberger a vorbit de asemenea despre un element care face parte din acest mare dosar aparținând uh, competitivității. Dosarul privind mărcile nu are decât 20 uh, de ani, are deja 20 de ani, de aceea trebuie reactualizat. Noi am uh, evaluat în detaliu sistemul de mărci comunitar și național și, domnule președinte, în luna noiembrie vă voi prezenta rezultatul acestei evaluări. Domnule Lichtenberger, de asemenea dau mare importanță calității produselor, așa cum ați spus și dumneavoastră. Nu e vorba doar de a proteja mărcile, e vorba de calitatea și de siguranța produselor care intră pe piața europeană. Voi uh, prezenta cererea dumneavoastră colegului Deli care se ocupă de acest uh, domeniu. am vorbit despre China. Ca ministru al agriculturii din Franța m-am ocupat de uh, dosare, cum ar fi laptele din China sau uleiul din Ucraina. Sunt subiecte bine cunoscute pentru mine, sunt diferite, e drept de internet, însă tot calitatea și siguranța sunt în joc. Calitate și siguranță pe care noi uh, le datorăm cetățenilor. Domnul Perigor. Dumneavoastră ați vorbit despre întreprinderile responsabile. Este un alt capitol de prerogative, de competențe. Eu unul voi încerca să fac tot posibilul pentru a progresa în acest dosar al întreprinderilor responsabile. Am Început prin uh, întreprinderile financiare, vom continua cu companiile cotate la bursă și eventual vom extinde această paletă de acțiune. E vorba de transparență, de rolul femeilor în uh, structurile de conducere și așa cum ați rugat și dumneavoastră, voi ține cont de diversitatea um, privind uh, statutul pe care îl pot avea întreprinderile, cooperative, fundații și așa mai departe. Domnul Șobru a vorbit despre directiva servicii. Eu am avut ocazia să mă adresez Parlamentului pe această temă și să vă spun că în fiecare deplasare pe care o fac în cele 27 de state membre, voi face un tur al tuturor capitalelor până la sfârșitul anului, deci mă voi întâlni cu funcționari de stat, cu funcționari regionali care se ocupă de punerea în aplicare a diferitelor directive. Deci eu, unul, în calitate de comisar, sunt însărcinat să verific buna punere în practică acestor uh, legi. Acestea, de multe ori, sunt bine transpuse în legislația națională, însă sunt prost puse în aplicare. Deci voi încerca să văd uh, în ce țări există întârzieri, de ce există întârzieri, uh, această directivă, dacă domnule Șovro, această directivă ar fi pusă în aplicare așa cum trebuie, am câștigat între 0,3 și 1,5% uh, de creștere economică. Înainte de a trece la sancțiuni, bineînțeles, prefer să evaluez, prefer ca oamenii să-și ia angajamente în loc să uh, le impunem direct sancțiuni pentru ca această directivă servicii să fie pusă în aplicare așa cum trebuie. Voi transmite această chestiune colegului Eptinger. Domnule Berlinger, doamnă Tainer, domnul Sivska, cu toții ați vorbit despre brevete. Sper să fiu ultimul comisar care să vină în fața Parlamentului și să vă vorbească despre această temă, deși nu sunt sigur. În ceea ce privește punerea în aplicare a legislației, pornind de la votul din Consiliu, avem două probleme aici delicate. În primul rând, regimul lingvistic. Ne taine, m-a uimit uh, informația pe care mi-ați dat-o dumneavoastră, conform căreia un ministru spaniol ar accepta engleza ca limbă de traducere. Vă asigur că vineri uh, la reuniunea ministrului am uh, auzit cu totul altceva. M-am întâlnit cu Zapatero, cu ministrul de cultură, cu ministrul de finanțe și am auzit o cu totul altă versiune. Blocajul lingvistic continuă, eu sper să-l depășim dacă fiecare își va aduce, bineînțeles, contribuția. Avem de asemenea regimul de la München, un achi pentru trei limbi, engleza, franceza și germana. Mai sunt și alte limbi, eh, printre cele mai vorbite, cu toate eh, sunt, bineînțeles, importante. Și, din păcate, e o mare slăbiciune să nu reușim să ajungem la ceva în legătură cu brevetul. Avem de suferit uh, din, punctul de vedere al, din punct de vedere al competitivității. În următoarele luni ar trebui să facem progrese în ceea ce privește acest regim lingvistic. În ceea ce privește cealaltă problemă, jurisdicția. Așteptăm avizul Curții Europene de Justiție înainte de începutul verii pentru a putea înainta. 2010 va fi un an hotărător pentru brevet. E un an nu doar simbolic, ci crucial. Prin propunerea comisiei am putea debloca problema lingvistică și sper că vom putea progresa și în ceea ce privește jurisdicția. Cu acest aviz al Curții Europene de Justiție înainte de începutul următoarei veri. Vă mulțumesc, bineînțeles sper ca acest dialog dintre noi să continue. Eu unul voi fi întotdeauna la dispoziția dumneavoastră. Domnule comisar, vă mulțumim mult uh, pentru această ofertă și vom reveni. Să știți că vom face tot ce uh, ne va sta în putință pentru a colabora foarte strâns cu dumneavoastră, pentru a ne aduce într-adevăr contribuția ca într-adevăr dumneavoastră să fiți ultimul comisar pentru piața internă care se ocupă de uh, legislația privind patentele europene. Vă mulțumesc încă o dată și să știți că vom, uh, uh, într-adevăr, vă vom invita cu următoarea ocazie să discutăm despre aceste lucruri. sind jetzt ein klein bisschen über der Zeit. Am depășit puțin timpul. Așadar, haideți să trecem uh, imediat mai departe. Vreau să salut aici, la atelierul nostru, cu privire la dreptul uh, uh, succesoral. Salut aici o serie de experți și am să îi salut numindu-i. Domnul William Binchy, profesor la Trinity College din Dublin, doamna Eva Line de la British Institute of International and Comparative Law, domnul Rembert Zus de la uh, Institutul Notarial German, doamna Sara godeșo Patris, sper că v-am pronunțat bine numele, profesor la Universitatea François Rabelais de Tours, apoi doamna Elizabeth Schoiba, lector la Universitatea în, din Viena și, de asemenea, responsabil uh, delegației uh, baroului uh, austriac la CCB. Doamna Rita Lepiniemi, președinte a baroului, a Asociației Barourilor din Finlanda. Vă urez bun venit tuturor în uh, comisia noastră și îi dau cuvântul domnului Lechner, raportorul pentru acest subiect care nu este deloc unul ușor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dat fiind timp, că timpul e înaintat, vreau să mă exprim foarte succint. Uh, Într-adevăr, avem aici uh, niște experți foarte competenți pe care dorim să-i ascultăm. În orice caz, eu aș dori să salut și pe domnul Claudio Capellini, oare e aici? Raportor în uh, Comisia Econ pe acest subiect. Dreptul privind uh, competența în, uh, în domeniul succesoral este, în momentul de față, drept național. Este o materie foarte dificilă, dacă mă gândesc doar la unele lucruri um, uh, cuprinse în propunerea Comisiei cu privire la um, stabilirea instanței competente, a legii aplicabile și, de asemenea, a um, reședinței obișnuite. Uh, Uh, există uh, multe elemente care în momentul de față nu sunt garantate prin legislația națională, deci uh, salut aceste puncte, dar, de asemenea, uh, nu vreau să se ajungă la o fragmentare a uh, chestiunilor succesorale, pentru că acesta este un domeniu în care fragmentarea în Europa este foarte mare și sper că după această propunere să nu mai există această fragmentare. Uh, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și, de asemenea, certificatul de european de moștenitor vor face acest lucru posibil. Există însă și o serie de probleme pe care acest document le aduce uh, și care trebuie dezbătute în detaliu. Eu cred că este foarte important să avem o soluție rezonabilă la nivel european și, de asemenea, pentru mine este foarte important ca întotdeauna la noi în Comisia Jurii să nu se intervină în dreptul material, în dreptul real și nici în dreptul procedural al statelor membre. Așadar, acest lucru trebuie evitat în uh, măsura în care este posibil. E mai ușor să spui decât să faci, pentru că este un domeniu în care e foarte greu să uh, nu ai niște consecințe directe sau indirecte și le vom discuta astăzi. Vreau să le mulțumesc experților și am să dau cuvântul să văd cine începe. William Binci, domnule Binci, vă rog. this regulation. Uh, thank you. I have the Vă mulțumesc. Așa cum a spus și domnul Lechner, Irlanda și Marea Britanie au un sistem uh, prin uh, diviziune, în timp ce prin regulament s-ar uh, pune în aplicare o regulă unică. Să vă spun pe scurt care este poziția Irlandei. O poziție simplă, însă cu complicații bunurile mobile ale unui uh, decedat sunt determinate de reședința permanentă, care e diferită de cea obișnuită. Deci locul unde persoana locuiește în mod obișnuit, acel loc va determina uh, dreptul care se va impune privind de succesiunea. În ceea ce privește bunurile imobile, legea țării în care se află bunurile respective vor determina succesiunea respectivă. Deci Irlanda nu are obținut la acest regulament, se va pune în aplicare dreptul internațional. Deci, spre deosebire de o serie de țări europene, în Irlanda nu există un cod de drept internațional, ci un sistem de decizii ale tribunalelor judecătorii și magistrații din hotărârile existente trebuie să stabilească legea. Ceea ce este destul de nesigur, deoarece deciziile succesorale sunt uh, destul de rare, iar ultima decizie cu aspecte succesorale internaționale are 40 de ani deja. Deci gândiți-vă câtă nesiguranță există în acest domeniu. Deci avem principiul privind proprietățile mobile, legea domiciliului, iar bunurile imobile sunt determinate de legea țării unde se află proprietatea respectivă. Care sunt implicațiile după adoptarea acestui regulament? Dacă Irlanda ar opta pentru acest regulament, nu ar exista probleme, nu s-ar mai aplica dreptul internațional irlandez, iar uh, regulamentul s-ar aplica cu legea sa, cu regula sa simplă. Și din punct de vedere irlandez am avea de câștigat, așa cum a spus domnul Lehner, va exista posibilitatea de a alege dreptul, va exista o numită autonomie care nu există în momentul de față, de asemenea o mai mare clarificare, legea unică e mai simplă, de asemenea certificatul de moștenitor care nu există s-ar aplica și, prin urmare, pentru Irlanda, un astfel de regulament ar simplifica lucrurile. Însă, din prerogative politice, Irlanda trebuie să hotărască dacă va adera sau nu la acest regulament. Dacă rămâne pe din afara regulamentului, aș vrea să vă spun care ar fi implicațiile. Acestea sunt complicate și cred că putem spune că deocamdată regulamentul nu a fost redactat în așa fel încât uh, să includă posibilitatea ca Irlanda sau Marea Britanie să nu opteze. Deci se vorbește despre această posibilitate, însă nu există o reconciliere cu această posibilitate. chestiune care ar putea fi analizată. Dacă Irlanda nu aderă la regulament, rămâne pe din afară, atunci legea existentă se va aplica legea domiciliului persoanei decedate, deci care va determina, determina succesiunea pentru proprietățile mobile, în timp ce pentru proprietățile imobile, țara unde se află bunul respectiv se va determina legislația aplicabilă. Regulile actuale sunt aplicabile indiferent de naționalitate sau de domiciliu. Deci un tribunal irlandez ar putea avea jurisdicție în cazul unui german domiciliat care are proprietăți imobile, imobile deși legile actuale irlandeze s-ar aplica în, cadrul, în cazul unor cetățeni din Germania, Franța sau Italia, dacă sunt domiciliați în țările lor și dacă bunurile imobile se află acolo. În ceea ce primește juri, privește jurisdicția, lucrurile sunt și mai complicate. Regulile britanice și irlandeze de jurisdicție în domeniul sub, succesiunilor sunt uh, secundare în ceea ce privește administrarea succesiunii. chestiunile de succesiune decurg de pe urma acestei reguli, care este foarte liberală. Un tribunal irlandez poate avea jurisdicția asupra unei moșteniri, indiferent de unde a murit persoana, indiferent dacă e domiciliată sau are proprietăți în Irlanda. Curtea are puteri discreționare în acest domeniu, puteri pe care le va exercita în mod chipzuit, însă nici o țară, nicio moștenire nu este exclusă a priori. E foarte greu să vedem cum își va folosi puterile discreționare un tribunal irlandez în cazul în care regulamentul va fi adoptat, iar Irlanda nu va adera la el. Tribunalul nu ar dori să înceapă un război cu alte țări din Uniunea Europeană ar încerca să se adapteze la existența acestui regulament, însă vor exista acele puteri discreționare folosite într-un fel sau altul și e un lucru care trebuie luat în seamă. Un alt aspect pentru a vă arăta cât de complex este acest domeniu. După cum știți, există acel drept de ranvoi. Pe scurt, e vorba de o situație în care dacă Irlanda ar aplica legea domiciliului persoanei decedate, să zicem Franța, domiciliul e Franța, atunci legea domiciliului persoanei decedate se va aplica ă, la nivel intern în Franța sau va include și ă, dreptul francez internațional. Dacă e să includă și aceste reguli din urmă și deoarece Franța a aderat la regulament, atunci dacă s-ar uh, aplica acest uh, drept de ranva de către tribunalul irlandez, s-ar aplica practic dreptul regulamentului și deci dreptul francez internațional. Răspunsul este neclar, deoarece statutul doctrinei de Ramvoa în uh, dreptul irlandez nu este clar, nu se aplică în fiecare caz. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez, deoarece și colega din Marea Britanie va lua cuvântul peste câteva clipe. Britanicii au avut probleme cu drepturile de recuperare, după cum știți. De exemplu, o persoană a dat uh, anumiți bani înainte de a muri, după care vine dreptul de succesiune în favoarea familiei. E posibil ca bani care au fost donați, de exemplu, organizațiilor de caritate, să fie recuperați în moștenirea respectivă. E o polit- problemă politică și uh, juridică din Marea Britanie. Însă în Irlanda nu se pune aceeași problemă. Uh, nu putem spune cu mâna pe inimă, însă e clar că dreptul de succesiune din Irlanda din 1965, un uh, act uh, legislativ uh, național și nu internațional, e făcut pe modelul german și conține o prevedere de recuperare. Deci am putea crede că în Irlanda ar putea exista pe viitor Uh, posibilitatea aderării la regulament și această clauză de recuperare nu ar fi o problemă pentru noi. În articolul 17 se vorbește despre autonomia limitată, despre faptul că există anumit, această lege care nu există încă în Irlanda. Ca să închei, după ce v-am provocat neliniște, în închipui, cred că am putea spune că acest regulament în vigoare, fără o aderare a Irlandei, va ridica probleme, va crea noi probleme de interpretare, de limitar, limite între regulament și ceea ce e pe din afara regulamentului și ceea ce e legitim din punct de vedere politic pentru Irlanda E clar că această țară poate să adere sau nu. Nu e funcția mea astăzi aici să spun cum ar trebui să acționeze Irlanda. Însă cei care vor redacta acest regulament ar trebui să găsească o formulare uh, care să țină cont de posibilitatea pe care o au Marea Britanie și Irlanda de a opta, de a se include în regulament sau de a rămâne pe din afară. Mulțumesc, domnule Binci. Vreau să fac și eu o observație, pentru că spuneți că ultima hotărâre judecătorească uh, e deja veche de 40 de ani. Uh, 11% din toți irlandezii trăiesc în uh, străinătate, în Europa. Ceea ce înseamnă că 12 milioane de cetățeni europeni trăiesc în alt stat european decât în cel de origine. Uh, și se poate întâmpla ca această evoluție să fie avut loc în ultimii ani doar. Și uh, din, datorită politicii noastre sanitare foarte bune, majoritatea dintre acești oameni care au, uh, s-au mișcat prin Europa trăiesc încă și deci ei vor profita de uh, până în aplicarea acestui regulament. Acum o salut pe doamna Eva Line. I think I... Mulțumesc foarte mult! Nu voi adăuga prea multe la concluziile acestea, însă voi intra în detalii în, legăt- în legătură cu poziția Regatului Unit. Concluziile vor fi cam aceleași. Regatul Unit a hotărât să nu adere la regulament, dar este gata să participe la negocieri. Vorbesc despre trei lucruri. Reamintesc pe scurt diferența între sistemul din Regatul Unit și regulament, dar ați auzit deja aceste lucruri. Apoi voi face câteva comentarii în legătură cu îngrijorările Regatului Unit în legătură cu regulament și voi vorbi pe scurt despre consecinței hotărârii de a nu adera pentru cetățenii britanici uh, care rezidă în străinătate sau cetățenii europeni care rezidă în Regatul Unit sau au uh, bunuri. Diferența între sistemul nostru și cel propus de regulament este una impresionantă Regulamentul creează reguli foarte clare de competență și lege aplicabilă, recunoaștere și executare și are o noțiune largă asupra succesiunii care include întregul ciclu de viață al succesiunii, inclusiv obligația de, re, uh, de a da înapoi donațiilor, de a restitui donațiile, se concentrează pe competența pentru activele mobile și imobile, o lege aplicabilă pentru toate aceste bunuri, ei bine, această situație este foarte diferită de Regatul Unit. Unitățile teritoriale din Regatul Unit au mai mult sau mai puțin aceleași principii care se aplică în ceea ce privește dreptul internațional privat. Însă, după cum am auzit și în cazul Irlandei, avem un sistem scizionist în Regatul Unit. Există mai multe legi aplicabile care se aplică bunurilor mobile și bunurilor imobile pe de altă parte. Bunurile mobile sunt guvernate de legea domiciliului și cele imobile de lex rei site. Factorul de legătură în Regatul Unit este legat de domiciliu, nu de reședința obișnuită, după cum am auzit și în cazul Irlandei. Și nu există opțiunea alegerii forului, care este efectiv inclusă în regulament și care constituie efectiv un lucru bun pentru cetățenii europeni. Deci, Problema pe care le are uh, Regatul Unit cu regulamentul este, în primul rând, factorul de legătură al reședinței obișnuite, pentru că, din punctul de vedere al Regatului Unit, aceasta este noțiunea centrală care nu are definiție, deci nu știm ce înseamnă reședința obișnuită. Și există un risc ca mai multe state UE să spună că defunctul a avut reședința obișnuită pe teritoriul statului respectiv, celălalt stat să spună nu, pe teritoriul meu a avut reședința obișnuită și mai departe. Dacă ai un cetățean german care trăiește în uh, Anglia pentru că lucrează acolo, dar soțul ei uh, lucrează în Franța cu un copil și persoana stă trei zile aici, trei zile acolo, deci face naveta și intenționează să se întoarcă în Germania după un an, deci au planul concret de a se întoarce, atunci deja e dificil să spunem unde anume este reședința obișnuită. Aceeași problemă dacă cineva trăiește în sudul Spaniei, spre exemplu, dar se mută în Lituania, de unde provine, de altfel, din cauza nevoii de asistență medicală. Deci merge acolo doar pentru asistență medicală, stă acolo un an și jumătate și uh, moare acolo. Ar avea reședința obișnuită în Lituania sau în sudul Spaniei, așadar. Multe întrebări care își caută încă răspunsul. Și propunerea ar fi, de fapt, fie acțiunea în regulament, lucru care ar putea fi util în sensul convingerii Regatului Unit să adere la regulament, fie să legăm această noțiune de o perioadă minimă de reședință efectivă, deci pentru a ne apropia mai mult de noțiunea de domiciliu, de fapt. În al doilea rând, regulile, normele de recuperare nu e o chestiune problematică doar pentru Irlanda, ci și pentru Regatul Unit. Regatul Unit are un sistem bazat pe principiul uh, irecuzabilității transferului de proprietate inter vivos și nu este acceptabil să faci o donație în timpul vieții și apoi uh, donatorul uh, să, și reședința și să nu fie clar pentru cel care a primit donația dacă trebuie sau nu, sau nu să o dea înapoi în funcție de reședința obișnuită. Dacă te muți în Germania și se aplică legea germană pentru că ai Uh, reședință obișnuită acolo și înainte de asta ai făcut o donație în temeiul legii engleze, atunci s-ar aplica normele de recuperare chiar dacă nu te-ai gândit la această posibilitate și aceasta este o poziție inacceptabilă pentru Regatul Unit. So, um, just brief... Pe scurt, câteva dintre consecințele alegerii de a nu adera. Auzeam și de la Irlanda că avem sisteme care se suprapun avem regulamentul și avem și normele de drept internațional privat ale Regatului Unit, Regatul Unit uh, care are mai multe unități teritoriale și există această împărțire și în funcție de instanța care este sesizată, rezultatul unei succesiuni concrete poate să fie diferit în mai multe unități și această suprapunere de două regimuri poate să ducă la conflicte între legi și la complicații în ceea ce privește legea aplicabilă. Deci dacă ne gândim la perspectiva cetățeanului Regatului Unit, care are reședința obișnuită în Regatul Unit și care are proprietate imobilă în străinătate, atunci ar fi mai ușor pentru acest cetățean, într-adevăr, dacă s-ar aplica regulamentul. Pentru că dacă are proprietate imobilă în Franța și în uh, Olanda, atunci am avea o întreagă problemă legată de sistemele scizioniste pe care nu le-ar avea în temeiul regulamentului. În temeiul regulamentului, instanțele din Regatul Unit ar fi competente uh, în funcție de reședința obișnuită și și-ar putea aplica propriile legi ca să administreze întregul proces de succesiune, ceea ce ar facilita foarte mult situația pentru cetățenii Regatului Unit. Însă, pe de altă parte, dacă regulamentul nu s-ar aplica în Regatul Unit, nu ai putea să oprești cetățenii britanici care au reședința obișnuită în alte state europene să fie um, supuși regulamentului, pentru că instanțele din alte state membre ar fi ținute de acest regulament și ar putea să existe și dificultăți în legătură cu noțiunea de reședință obișnuită și domiciliu. Deci te-ai putea gândi că reședința obișnuită este în Franța, dar poți fi considerat ca având domiciliul în uh, Anglia. Aceasta este o altă problemă care ar apărea în astfel de cazuri. Dacă ai, să spunem, cetățeni din state unde se aplică regulamentul și care au reședința în Regatul Unit, aceștia au uh, dezavantajul sistemului scizionist și cineva care are proprietate în Grecia și în Spania, să spunem, ar întâmpina mai multe dificultăți cu sistemele care se suprapun decât dacă ar avea în cazul în care s-ar replica regulamentul, căci regulamentul ar facilita situația pentru persoana respectivă. În plus, dacă cineva care are proprietăți imobile în mai mult de o regiune din Regatul Unit și trăiește în, Regatul, în Anglia, să spunem, dar are proprietăți imobile în Scoția sau în alt stat european, mai există o problemă suplimentară pentru că, de fapt, succesiunea pe proprietatea imobilă ar fi guvernată de legea britanică, domiciliul este în Anglia, însă dacă are proprietate imobilă în Scoția, avem legea scoțiană pentru respectiva proprietate sau legea franceză pentru o vilă franceză etc. Deci situația este foarte complicată. Deci chestiunea profesio iuris, uh, uh, profesio iuri, alege, alegerea forului și aceasta este foarte importantă pentru că este ușor să alegi uh, legea naționalității cetățeniei sale în baza regulamentului, însă acest lucru nu ar fi posibil dacă sistemul regulamentului și regulile de drept internațional privat din Regatul Unit persistă în continuare. Deci rezultatul pentru un cetățean francez care are reședința obișnuită în Anglia, dar are și o vilă în Franța, și alege legea franceză pentru a administra uh, succesiunea, e bine, situația ar fi diferită dacă s-ar aplica regulamentul pe de o parte față de situația în care nu s-ar aplica. Apoi există probleme legate de recunoaștere și executarea hotărârilor judecătorești. Există un sistem unitar între statele Uniunii Europene, un sistem unitar în temeiul regulamentului și regimul se bazează pe încredere reciprocă între statele care participă la regulament, care aderă la regulament. Deci există norme uniforme, competențe uniforme și nu ar exista probleme în recunoașterea unei decizii judecătorești executate altundeva. Acest lucru nu ar fi valabil dacă Regatul Unit nu ar adera la regulament, pentru că în acest caz am avea norme care s-ar aplica deja în Regatul Unit pe această chestiune și același lucru ar fi valabil și pentru statele membre, pentru că regulile de recunoaștere în temeiul regulamentului nu se pot aplica decât altor state membre, însă nu unei țări care nu aderă la acest regulament și apoi certificatul european de moștenitor. Și acesta reprezintă o problemă pentru că Regatul Unit și autoritățile de acolo nu doresc să elibereze un astfel de certificat și nu o vor face, însă s-ar putea întâmpla să spunem că o instanță germană să elibereze Uh, în baza unei competențe a sa, în legătură cu o proprietate din Anglia, să spunem, și atunci ce ar face autoritățile englezești cu acest certificat? Aceasta este problema. Pentru a conchide, credem că un opt-in, o aderare, nu ar fi în beneficiul Regatului Unit, uh, care trăiesc în alte state membre UE și nu ar fi în beneficiul nici uh, al cetățenilor din alte state membre UE care trăiesc în Regatul Unit. Mulțumesc! Äh, Vă mulțumesc, doamnă Lain. Dăm acum cuvântul doctorului Rembert Zus, avocat și care lucrează la, notarul, uh, la Institutul Notarial German. Are, uh, este coautor al uh, unui document european cu privire la dreptul european, dreptul privind conflictul de legi și așa mai departe. Mulțumesc. Aș dori să vă prezint consecințele uh, acestui uh, regulament asupra dreptului german. După cum știți, în Europa există două tipuri de sisteme cu privire la transferul de bunuri. Pe de o parte, sistemul unitar uh, în Franța, Belgia, Italia. Aici ajunge consensul pentru ca proprietatea să fie transferată altcuiva. În Germania, Spania și Suedia există un sistem diferit și anume trebuie să există uh, Uh, o înregistrare într-un anumit registru a acestui acord. Contextul este protecția uh, acestui transfer și, de asemenea, publicitatea acestui transfer. Trebuie să se vadă exact cine este proprietarul. Aceste lucruri Uh, sunt uh, reglementate de către dreptul succesoral, uh, dacă avem, de exemplu, un legatar sau dacă este vorba de o parte a unei moșteniri, um, într-o țară cu regim care nu are un, un regim unitar, trebuie să se confrunte cu această înregistrare și în alte țări este suficient pur și simplu acordul între părți pentru acest transfer în propunerea de regulament avem uh, o reglementare relativ unclară. De exemplu, să ne gândim la cazul în care un uh, defunct uh, care a avut domiciliul, ultim, ultimul domiciliu în Italia și care are o casă în Germania și vrea să o lase moștenire cuiva. Uh, autorității din Italia, conform articolului 39 litera B, uh, eliberează un certificat de moștenitor în care se spune că proprietatea a fost deja uh, transferată pentru că acest articol prevede că uh, proprietatea se definește în funcție de statutul succesoral, ceea ce înseamnă că dreptul real din Germania care uh, pre, prevede acest uh, um, acord și ne, necesitatea înregistrării, ei bine, acest uh, legatar nu poate să își uh, exercite dreptul. De aceea eu cred că este necesară clarificarea în regulament și să spună că după uh, conform uh, regulamentului, trebuie ca acest transfer, uh, transferul fiecărui bun din uh, moștenire um, să se facă conform lex reisite. Cea de-a doua problemă este reglementarea cu privire la recunoașterea um, documentelor. Este foarte bine să existe o astfel de uh, reglementare cu privire la uh, Uh, actele autentice uh, care să poată fi recunoscute și executate fără niciun fel de alte uh, proceduri. Aici, în ceea ce privește termenul recunoaștere, pe care îl cunoaștem din dreptul procedural internațional. De exemplu, hotărâre judecătorească poate să fie recunoscută. Se recunoaște așadar efectul material al acesteia, iar actele autentice nu au astfel de efecte. Să ne gândim la cazul în care defunctul care a trăit în uh, Italia, acesta uh, a încheiat uh, un act autentic cu, prin care renunța la um, moștenire. Ceea ce înseamnă că autoritățile din Italia trebuie să recunoască acest act, cu toate că, conform dreptului succesoral italian, nu, este, nu există instituția acestui instrument. De aceea nu putem să vorbim aici despre recunoaștere, nu putem utiliza acest uh, termen, ci trebuie să spunem că, într-adevăr, uh, actele care au fost um, uh, întocmite într-un stat membru pot fi aplicate, nu recunoscute, ci aplicate în orice alt stat membru fără alte proceduri. O altă chestiune legată de recunoaștere. Avem reședința obișnuită ca și punct de legătură. În dreptul succesoral avem nevoie de, două, de trei chestiuni. Avem nevoie de un punct de legătură uh, care trebuie să fie bine definit. În al doilea rând, acesta trebuie să nu se modifice și în al treilea rând, acesta trebuie să fie într-un loc care să aibă, să prezinte o strân, legătură strânsă cu persoana respectivă. Problema este că nu este întotdeauna ușor de definită această reședință obișnuită. Persoanele pot să își schimbe reședința foarte des și uh, pot să uh, prefer mai degrabă sistemul juridic al unui stat uh, unde simți că te regăsești mai bine decât cel unde ai reședința obișnuită. Există modelul Convenției de la Haga cu privire la dreptul succesoral care uh, solicită 5 ani pentru determinarea acestui uh, Uh, aceste reședințe obișnuite, care este aplicată în uh, țările nordice, um, s-ar putea solicita um, și utiliza o anumită perioadă specifică pentru acest uh, instrument legislativ. O altă problemă este trimiterea. Avem un defunct care a avut ultimul, ultima reședință obișnuită în California, dreptul din uh, California prevede că uh, acesta um, poate să um, lasă moștenire drepturile, um, bunurile sale de acolo. Iar dacă cineva din Germania să solicită această moștenire, articolul 26 al regulamentului prevede că statutul extern cu privire la dreptul succesoral nu poate fi luat în considerare, astfel încât uh, autoritățile germane uh, trebuie să a trebui în mod normal să trimită în California uh, un uh, expert care să poată să uh, evalueze situația moștenirii, ceea ce autoritățile din Germania nu au posibilitatea să facă și de aceea reglementarea cu privire la trimitere trebuie să fie uh, reintrodusă, să se facă Uh, foarte clar uh, trimitere la dreptul unui alt stat membru. În ceea ce privește forma testamentelor, pentru ca ele să uh, fie valide, este o chestiune foarte importantă. Aici nu există niciun fel de reglementare în acest text, dar eu cred că aici ar trebui să avem o reglementare clară pentru testamente, pentru contracte de succesiune și pentru uh, alegerea legii aplicabile. Put, am putea să utilizăm uh, Convenția de la Haga, care să fie ratificată la nivel european, sau am putea să incorporăm uh, Convenția de la Haga în regulament, pentru că 19 state au ratificat deja Convenția de la Haga. Uh, multe state au transpus deja în legislația națională dispozițiile acesteia și de aceea cred că um, ar exista un larg consens pentru utilizarea uh, dispozițiilor Convenției de la Haga. Nu cred că ar fi obiecții la această convenție. În ceea ce privește contractele de succesiune, se spune că legea aplicabilă nu se modifică. Dacă cineva se mută, atunci contractul de succesiune rămâne uh, Uh, sub incidența dreptului uh, din statul inițial. Avem aici o problemă să ne imaginăm că un german care a, uh, trăiește în Italia încheie un contract de succesiune, nepro- niciun fel de problemă a, conform legislației actuale, pentru că a, conform contractelor, a, tratatelor între Germania și a, Spania, a, există acest contract de succesiune. Însă problema este că um, conform regulamentului, el ar trebui să aibă uh, reședința obișnuită în um, statul membru respectiv. Ceea ce înseamnă că dintr-o dată s-ar schimba legea aplicabilă acelui contract și contractul ar deveni uh, invalid. De aceea trebuie să existe niște dispoziții tranzitorii pentru astfel de cazuri în uh, regulament. Eu am notat, uh, aici am făcut câteva recomandări în notințele mele. În ceea ce privește testamentele conjunctive, uh, care este, uh, această formă de testament este foarte răspândită în Germania. Nu am niciun fel de recomandări. Am scris uh, în documentul meu ce consider în acest sens. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Zus. Dau cuvântul acum doamnei Sara Godeshop Patri de la Universitatea François Rabela de Tours. Vă mulțumesc! Dreptul uh, privat francez a succesiunii conține reguli uh, învechite, reguli vechi. Însă, deși a făcut față diferitelor uh, obstacole de-a lungul timpului, uh, putem spune că totuși regulile sunt uh, depășite, iar uh, documentul din 14 octombrie 2009 are ca scop o reactualizare. Propunerea de regulament se înscrie astfel în uh, continuitatea dreptului francez, continuitate și uh, reînnoire. Dreptul internațional privat uh, al succesiunii are o filozofie comună cu cea a regulamentului. Pentru a asigura convergența competențelor legislative și jurisdicționale și a câmpului de aplicare recunoscut uh, legii competente. Se reține același criteriu de ratașare um, drept legislativ și jurisdicțional și acest regulament, prin urmare, este conform dreptului, este conform, acest regulament este în conformitate cu dreptul francez. Se cere aplicarea dreptului propriu, iar uh, soluțiile privind uh, jurisdicția sunt și ele clare. Ultimul domiciliu al defunctului este criteriul francez este un criteriu care constituie centrul de gravitate al intereselor patrimoniale ale defunctului. În propunerea de regulament se dă preponderența reședinței um, obișnuite. De asemenea, este necesar ca în text să se dea anumite indicii pentru a um, defini mai clar acest criteriu de reședință obișnuită. La articolul 14 din propunere apare un alt principiu călăuzitor din uh, dreptul francez. Regula de conflicte trebuie să stabilească totul, de la um, recuperare până la partaj. În propunerea de regulament se dă un uh, mare, se dă o importanță mare real la articolul 21. De asemenea, există rezerve care ar putea modifica coerența regulamentului. Pe noi însă ne îngrijorează compatibilitatea unei rezerve cu consecrarea unui uh, certificat de moștenitor european care trebuie să fie recunoscut în toate statele membre. În dreptul francez, puterile unui legator desemnat printr-un uh, drept de succes, printr-o lege de succesiune din, străină, din străinătate, nu poate duce la execuția unor bunuri aflate pe teritoriul francez. toate chestiunile care țin de indiviziunea succesorală sau de publicitatea drepturilor de succesiune sunt lăsate competențelor din uh, dreptul real. Sistemul de jurisprudență franceză plasează sub uh, dreptul real succesiunea bunurilor imobile. Propunerea de regulament vine cu soluții consacrate în dreptul francez. Și astfel s-ar uh, uh, renoi și sistemul nostru. Din punct de vedere legislativ, textul se demarcă clar de principiile din jurisprudența franceză. Este consacrat uh, sistem, certificatul de moștenitor european și astfel uh, se umple o lacună din dreptul francez. În ceea ce prește regula conflictului de legi între bunurile mobiliare și imobiliare. Această regulă este o regulă imperativă prin care voința defunctului în ceea ce privește legea aleasă nu are decât un rol secundar. Propunerea de regulament ar da peste cap sistemul consacrat. Competența Alex Reisite și a ultimului domiciliu sunt uh, principiile puse în aplicare. Magistrații francezi uh, nu sunt convinși de um, utilitatea acestui regulament. Aceștia l-au criticat de altfel calculul rezervelor ereditare în funcție de uh, fiecare masă ar putea duce la dejucarea anumitor proiecte de anticipare succesorială care ar alege, de exemplu, să-și domicilieze în Franța un anumit uh, portofoliu de valori imobiliare. Dacă prin testament o persoană lasă moștenire imobilul pe care îl are unui fiu. Prin regulile franceze, acest moștenitor ar putea cere pe lângă imobilul din Anglia și uh, valorile din Franța. Iar partajul ar fi și el supus dreptului francez de succesiune. Sistemul nostru are foarte multe lacune. Curtea de casație, de exemplu, vorbește despre acel ranva în favoarea legii domiciliului pentru a stabili o unitate de competențe legislative. Dacă această unitate de competențe legislative din articolul 16 pare să contravină principiilor din dreptul francez, uh, merită totuși salutată. În același fel, măsurile privind pactul succesorial ar trebui aprobate. Dreptul internațional privat francez ar fi armonizat cu dreptul național francez Succesiunea este văzută ca transmiterea unui patrimoniu pentru care se aplică o lege unică. Invers. Dacă e să ne gândim la perspectiva de drept intern, facultatea oferită de functul articolul 17 privind uh, legea națională care are întietate asupra domiciliului, legii domiciliului respectarea ordinului public uh, succesorial constituie o limită. Au avut loc reforme uh, recent, însă facultatea de a dezmoșteni este unul din stâlpii dreptului uh, francez. La nivel internațional, măsurile sunt opuse. Marja de manovră, manevră lăsată de punctului este limitată. În orice caz, singura lege la care ne putem uh, referi este cea a conflictului și am dorit ca defunctul să nu, poată, să nu se poată eschiva de la legea aplicabilă. Profesio iuris nu este acceptabilă în Franța decât dacă avem și niște garanții. Rezerva ca instrument de protecție a familiei este un element uh, fundamental al societății, este un element de ordine publică internațional. Articolul 27, paragraful 2 din propunerea de regulament um, ne lasă perplexi. Se vorbește aici despre o derogare lăsată pe din afară. Legea forului este diferită de cea internațională? Sau, mai radical, Mă întreb dacă existența acestei uh, rezerve nu este pusă sub semnul întrebării. Profesio Iuris nu reprezintă, nu aduce niciun avantaj, din potrivă. Dacă se introduce mai multă flexibilitate și prezibilitate pentru a hotărâ legea aplicabilă, deci pe viitor vor trebui um, înlăturate anumite dificultăți uh, din dreptul internațional. Același lucru este valabil și pentru certificatul uh, de moștenitor european. Propunerea de regulament umple o lacună din dreptul francez, deoarece Franța nu a ratificat uh, Convenția de la Haga din 1986, 73, mă scuzați juriștii, în cadrul succesiunilor internaționale, recurg la aceleași instrumente ca și în cazul succesiunilor interne. Probarea calității de moștenitor se face de foarte multe ori printr-un act notarial. În principiu, un astfel de act nu este valabil decât în țara în care a fost uh, trecut și care recunoaște existența. Actele întocmite în Franța sunt însă recunoscute în străinătate atunci când există relații între țările respective și o recunoaștere a instituțiilor. Un act întocmit în străinătate va fi recunoscut în Franța dacă modalitățile sunt apropiate de cele franceze. Însă statutul actelor de notorietate totuși sunt precare. Este precar. Prin urmare, va trebui să avem un regulament al succesiunii mai sigur. Vedem că această propunere dorește să modifice în uh, profunzime dreptul uh, francez internațional de succesiune, care este prea complex în momentul de față. Totuși, propunerea aceasta, deși are calități sigure, are și anumite probleme. Ca să închei, aș vorbi despre absența delimitării unui câmp de aplicare în spațiul propunerii de regulament Textul este ambigu în ceea ce privește extinderea recunoașterii actelor autentice, de asemenea lipsesc anumite reguli de conflicte um, legate de ratificarea Convenției de la Haga din 1973. Vă mulțumesc, doamnă Golșopatri. Trebuie să vă spun că Textul în franceză, care este în fața noastră, este cel mai clar. Este textul inițial. Și da, eu văd că și cost, chestiunile legate de cost sunt uh, bine reglementate. Îi dau acum cuvântul doamnei Elizabeth Șoiba, Uh, avocat și lector la Universitatea din Viena, care reprezintă, reprezintă delegația baroului austriac la, uh, Comisia, la Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație și pentru ocazia de a vorbi în fața dumneavoastră. Sunt puține materii uh, pe care cetățenii le cunosc atât de bine ca și dreptul succesoral național. Faceți dumneavoastră o, un test și când vă gândiți dumneavoastră la dreptul succesoral, veți găsi foarte repede uh, răspunsul la întrebările pe care le pune acest drept. Există dreptul uh, succesoral cu privire la uh, moștenirea pe care o primesc părinții de la părinții decedați, copii de la părinții decedați sau uh, moștenirea soților dacă celălalt soț uh, decedează. Oare se poate prelua moștenirea pur și simplu sau e nevoie de o hotărâre judecătorească? Există o administrare a moștenirii? Ce reguli se aplică atunci când succesiunea are caracter transfrontalier? Um, dreptul uh, țării dumneavoastră sau se aplică um, se aplică criteriul cetățeniei, se aplică criteriul reședinței obișnuite sau se aplică uh, uh, dreptul, legea statului unde se află bunul respectiv. Veți vedea că dacă îmi puneți aceste întrebări în statele europene, veți găsi, veți primi niște răspunsuri foarte, foarte diferite. Și acesta este unul dintre motivele pentru care uh, în cazurile de succesiune transfrontalieră există o mare fragmentare și este în mod clar necesar un instrument unitar care să uh, aducă dispoziții cel puțin în ceea ce privește uh, competențele și legea aplicabilă, de asemenea dispoziții în ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor, să se încerce o armonizare să existe un regulament clar și precis care să le ajute cetățenilor atunci când trebuie să identifice cât mai repede care este dreptul aplicabil, dreptul succesoral aplicabil. Cred că propunerea care ne-a fost prezentată la capitolele 4 și 6, recunoașterea hotărârilor judecătorești și certificatul de moștenitor, cred că aici avem progrese substanțiale. În celelalte capitole 1, 2, 3 și 5, Uh, domeniul de aplicare, legea aplicabilă, uh, recunoașterea uh, actelor autentice, se pare că există încă dispoziții despre care merită să discutăm pentru a îmbunătăți propunerea. Propunerea, așa în forma sa actuală, ne îngrijorează puțin și anume că ar putea să, ca până la urmă, ca anumite domenii să fie reglementate mai complicat, să nu se evite uh, dificultățile, din potrivă uh, să se um, ducă la uh, proceduri uh, întârziate, la costuri suplimentare, se intervine foarte mult în dreptul material, nu doar cel succesoral, ci și în dreptul familiei și de asemenea ne îngrijorează faptul că recunoașterea reciprocă, așa cum o cunoaștem astăzi, va fi restricționată, pentru că aici se vorbește doar despre acte autentice în propunere și nu despre documente care au uh, uh, caracter comparabil. Um, eu am să încerc să vă dau exemple și mă refer la trei puncte um, principale unde aș dori să propun niște îmbunătățiri. Uh, Cred că discuția este necesară, pentru că eu cred că multe dintre obiecții pe care le veți auzi au fost deja menționate și de către antevorbitorii mei. Și poate că uh, cu o modificare a uh, regulamentului, până la urmă vor dori și Irlanda și Regatul Unit să adere la acest regulament, dar trebuie să discutăm despre aceste lucruri. În primul rând, în ceea ce privește intervenția în dreptul material, uh, matrimonial și succesoral. Propunerea spune foarte clar că nu dorește să meargă mai departe de ceea ce este absolut necesar pentru a-și atinge obiectivele. Propunerea stipulează de asemenea că aspectele legate de dreptul familiei sunt exceptate din domeniul de aplicare. Dacă ne uităm însă la dispoziții, acest lucru nu este uh, realizate în mod consecvent. Și vă dau mai multe exemple. Dreptul familiei și dreptul succesoral sunt două, uh, două chestiuni diferite. Dreptul succesoral se referă la uh, transferuri de bunuri, iar dreptul familiei se ocupă de starea civilă a persoanelor, de încheierea căsătoriilor. Și totuși există niște, un factor de legătură foarte puternic, pentru că politica în domeniul familiei a fiecărui stat membru include de asemenea și reglementări succesorale. Pentru că dacă uh, vă uitați la legislația din fiecare stat membru și vedeți că atunci când există uh, un copil sau un uh, Uh, sau soțul sau uh, partenerul are un drept de moștenire, acestea sunt reglementări care țin și de dreptul succesoral, dar care au un context foarte clar legat de dreptul familiei. Așadar, dreptul familiei și dreptul succesoral nu pot fi uh, separate atât de bine cum uh, o proclamă și o dorește regulamentul. Și am să vă dau niște exemple ca să vedem foarte clar uh, Uh, uh, să ilustrăm foarte clar această legătură puternică. Să ne gândim așadar la moștenire. În Austria, um, copiii sunt cei care au prioritate la moștenire. Copiii primesc o parte mai mare decât uh, soțul sau soția. Copiii fie că sunt uh, Uh, provin uh, din familia respectivă sau uh, sunt copii cu altcineva, au aceleași drepturi. Dacă o persoană și-a avut reședința obișnuită într-o țară unde există alte dispoziții, unde, de exemplu, partenerul este, are prioritate sau copilul nelegitim nu are drepturi, la fel ca și copilul legitim. Atunci, acest, uh, drepturile din statul său de origine pot să fie uh, prejudiciate. Acest lucru se referă și la dezmoșteniri și la uh, nedemnitatea succesorală. Nu se știe cine se, cine anume are, uh, are drepturi atunci când există probleme de întreținere acesta, uh, neîndeplinirea obligațiilor de întreținere este motiv pentru desmoștenire, de exemplu. Dacă o persoană care este uh, ale, cărui, ale cărei drepturi de întreținere sunt încălcate de către partener, trăiește într-o țară unde există unde nu există posibilitatea de a dezmoșteni persoana pentru această cauză, persoana respectivă are de suferit în mod nejustificat. De asemenea, în dreptul austriac, um, donațiile, cadourile uh, sunt uh, către copii sau către parteneri sunt foarte strâns legate de moștenire. Copiii primesc uh, o parte legată de moștenire și aceasta poate să aibă câteodată legătură cu um, statutul părinților. Dacă există o persoană care are reședința obișnuită într-un stat unde nu există o astfel de legătură, din nou, drepturile persoanei uh, nu sunt respectate în același fel ca și în Austria. Drepturi care țin, de fapt, de dreptul familiei, nu neapărat de uh, legea de dreptul succesorial ce se întâmplă cu uh, această instituție a o, obligației uh, de uh, a primi o moștenire. În uh, Austria, Uh, și uh, copiii și și partenerul primesc uh, o parte uh, din moștenire, chiar dacă acest lucru nu este menționat în testament. Pentru că se consideră că Uh, se consideră că acest lucru trebuie să fie prioritar, trebuie să fie mai important decât dorința defunctului. Dacă o persoană are um, reședința obișnuită într-un stat în care nu există această obligație de a lăsa moștenire înscrisă în lege, atunci persoana respectivă, uh, drepturile persoanei respective sunt prejudiciate. Și am să uh, ajung la sfârșitul listei mele de exemple cu privire, de, cu privire la dându-vă un exemplu cu privire la legat. În uh, Austria, de exemplu, um, persoana care primește uh, legatul um, poate să primească aceste bunuri ca, un fel de, ca pe un fel de um, întreținere. Uh, dacă partenerul uh, a decedat, atunci bunurile îi revin uh, partenerului rămas în viață. Însă dacă persoana respectivă trăiește altundeva sau defunctul uh, a avut reședința obișnuită într-un alt stat, atunci partenerul rămas în viață um, din nou are de suferit. Aici am putea să spunem că avem o soluție foarte bună și anume libertatea de a alege Uh, drepturi care se va aplica. Astfel, fiecare cetățean poate să aleagă aplicarea legii din statul său uh, de origine. Dar cred că și aici am putea aduce o îmbunătățire pentru că există o lacună foarte importantă. Conform regulamentului, îi se lasă posibilitatea uh, de, a, de a alege legea aplicabilă uh, defunctului. Așadar, persoana respectivă poate să uh, trăiască într-o, cu, cu reședința obișnuită într-o țară uh, care nu îi avantajează pe cei care vor rămâne în urma sa și poate să aleagă ca lege aplicabilă legislația dintr-un alt stat. Aceste exemple doresc să, prin aceste exemple doresc să vă arăt că această propunere uh, trebuie, în primul rând, să nu reglementeze mai departe de punctul uh, absolut necesar și, de asemenea, că trebuie excluse toate chestiunile legate de um, dreptul familiei. Cred că este necesar să avem o, o fază de revizie, de revizuire pentru a vedea dacă într-adevăr, de exemplu, în articolul 19, uh, domeniul de aplicare și excepții. Este într-adevăr uh, necesară această dispoziție pentru îndeplinirea obiectivelor sau nu cumva regulamentul merge prea departe? Nu cumva uh, se vor încălca anumite dispoziții privind dreptul familiei și nu pot fi aplicate dispozițiile articolului 19, articolul 1 sau articolul 17, aceste ore nu ar putea fi modificate pentru a îndepărta toate rezervele existente. Uh, eu cred că se pot face modificări în aceste cazuri și aș vrea foarte mult să discutăm despre aceste modificări. Încă ceva despre uh, dispoziții neclare. Există anumite dispoziții care nu sunt clare în raport una cu alta. De exemplu, sunt lăsate în afara regulamentului obligației de întreținere, clar, ele țin de dreptul familiei. Pe de altă parte, după cum am spus, există și acest, această obligație de moștenire care are un caracter de obligație de întreținere. Și acum, ce se întâmplă în acest uh, caz? Uh, care este legea aplicabilă, cea care are prioritate? aici ar trebui să discutăm, cum ar trebui să discutăm de asemenea și uh, situația persoanelor care, a căror, uh, ale căror bunuri se află în administrarea cuiva anume. Cum uh, pot ele să își întocmească testamentul? Mi se pare că acest testament poate fi întocmit uh, chiar dacă uh, persoana respectivă are reședința obișnuită într-un stat care nu cunoaște acest instrument. Uh, și aici cred că rămâne o întrebare deschisă și ar fi foarte bine dacă uh, dispozițiile ar fi uh, mai clare. În ceea ce privește donațiile, am prezentat și acest aspect în uh, documentul meu scris. Un ultim comentariu. Eu vin dintr-o țară în care se utilizează ca punct de referință o chestiune de ordin juridic, și anume cetățenia. Așadar, nu este nevoie de niciun fel de uh, proces de uh, dovedire a punctului de referință. Se utilizează cetățenia, care este o chestiune clară. Așadar, uh, interpretarea este foarte ușoară pentru instanțe. Avantajul este că se pot lua decizii rapide pentru că se poate vedea foarte clar care este legea aplicabilă. Propunerea face referire aici la Convenția de la Haga și spune că um, reședința obișnuită ar fi un punct de uh, referință foarte bun. Nu se spune faptul că Convenția de la Haga nu a intrat în vigoare și nu în ultimul rând pentru faptul că există probleme practice legate de reședința obișnuită, de utilizarea reședinței obișnuită ca și factor de referință. Uh, Uh, există uh, situații în care ar fi necesare niște adevărate misiuni uh, informative pentru a descoperi, pentru a determina care a fost reședința obișnuită a unei persoane care a decetat. Acest lucru este foarte dificil. Persoana respectivă nu mai poate fi interogată, Um, intervin, uh, relațiile intervivos, uh, reședința obișnuită, este un bun punct de legătură, dar uh, în cazul acesta nu, pentru că noi avem nevoie de niște um, hotărâri foarte rapide. Și ce, ce putem să facem? Trebuie să verificăm facturile la electricitate, va trebui să mergem și să audiem vecinii, persoanele respective și poate că la sfârșitul acestui proces nu vom avea o soluție foarte clară, pentru că există persoane care au reședința obișnuită și au avut reședința obișnuită în mai multe state. Și s-ar putea deci să ajungem la un rezultat nesatisfăcător după un proces foarte lung și foarte costisitor. Eu Uh, înțeleg că cetățenia nu mai este astăzi un punct de referință pentru că în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este uh, foarte sexy, foarte atractivă și mobilitatea este uh, foarte puternică. Um, dar ar trebui totuși și poate că aceasta ar fi o idee de îmbunătățire a regulamentului, ar trebui să găsim un punct de referință care să uh, aibă o situație juridică foarte clară, să nu se lege de, uh, de chestiuni uh, um, concrete, de, de fapte. Pentru că aceste fapte trebuie să fie verificate, trebuie să fie dovedite și acest lucru ia timp și bani. Uh, în problema, în Europa avem în momentul de față problema că reședința obișnuită este un termen care este interpretat diferit în toate statele membre. Avem nevoie de un punct de referință unitar în Europa care să fie ușor de interpretat instanțelor europene și care să nu ducă la uh, proceduri probatorii uh, îndelungate și costisitoare dacă găsim, dacă am putea să găsim un astfel de punct de referință care să fie stabil și care să ofere certitudine juridică și o soluție rapidă, acesta ar fi un progres substanțial. Nu este foarte ușor să găsim un astfel de punct, dar atunci propunerea ar fi ca uh, deocamdată, cel puțin pentru o, uh, o anumită perioadă de timp, să rămânem, să rămână în vigoare punctele de referință din legislațiile naționale. Vă mulțumesc, doamnă! Dau cuvântul acum doamnei Rita Lepiniemi, președinte a Asociației Barorilor Finlandeze. Vă mulțumesc. Uh, aveți cuvântul, doamnă. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvânt. Mulțumesc încă o dată că mi-ați oferit posibilitatea de a exprima anumite comentarii în legătură cu testamentele și succesiunile. Câteva propuneri practice, sau mai degrabă doresc să subliniez anumite probleme, în ceea ce privește competența. Dreptul finlandez și acest regulament merg mână în mână, practic. Însă, bineînțeles că statele membre au interpretări diferite ale conceptului de reședință obișnuită. Avem multe persoane cu reședința în Finlanda care au domiciliul în alt stat membru. Avem nevoie de anumite detalii aici. Trebuie să încercăm să definim mai clar acest concept de reședință obișnuită. Alegerea forului sau alegerea legii aplicabile constituie un lucru pozitiv și ar trebui într-adevăr să devină posibil în practică. Regula prin care legea statului în care defunctul și-a avut ultima reședință este aplicabilă, deci această dispoziție este una pozitivă. Și Bineînțeles că există și excepții aici. Noi cerem o perioadă de 5 ani de reședință în cazul în care persoana nu are cetățenia a statului în care și-a avut reședința, să spunem cetățenia finlandeză. Uneori putem ajunge la o situație în care succesiunea este administrată împotriva voinței defunctului. În chestiuni matrimoniale am avut posibilitatea alegerii legii aplicabile. Cu toate acestea însă persoanele nu cunosc faptul că au acest drept. Și uneori oamenii nu cunosc legile țării în care se mută. O țară în care, să spunem, uh, lucrează și se mută acolo în acest scop. Uneori, validitatea testamentului este hotărâtă în temeiul sistemului de drept al statului membru respectiv și există o problemă în acest sens cu alegerea forului. În momentul în care există sisteme și interpretări diferite în state membre diferite. Domeniul de aplicare al regulamentului este acum mai larg decât legislația noastră națională. În momentul în care vorbim despre dreptul material și chestiunile care țin de dreptul material, noi folosim ca și criteriu reședința obișnuită. În celelalte chestiuni, considerăm a fi aplicabil sistemul de drept finlandez. Bineînțeles că acest uh, regulament ne oferă posibilitatea de a alege dacă o anumită persoană poate să fie numită în momentul în care există probleme, numită pentru a administra succesiunea. Uneori trebuie să aplicăm uh, legislația altor state membre în momentul în care se administrează bunurile și se împart. Și ar fi într-adevăr foarte problematic dacă procedurile de administrare ar fi determinate în temeiul uh, legislației dintr-un alt stat membru. Din punctul de vedere al Finlandei, importante sunt chestiunile legate de recunoaștere și executare. chestiunile legate de testamente și problemele legate de acestea sunt în mare parte soluționate prin uh, prezența a doi martori, audierea a doi martori. Și dacă există un litigiu, în mod normal se desemnează un avocat pentru a instrumenta cazul și pentru a administra bunurile. Antavissa. Näin ollen Suomen kannalta on äärettömän tärkeää, että meidän nykyinen lainsäädäntö... rezultatele muncii avocatului respectiv nu rezultă efectiv într-un document oficial care ar putea să fie recunoscut și de alte state membre. Adesea considerăm hotărârea avocaților ca reprezentând un document valabil. Vă mulțumesc! Um, Vă mulțumesc și eu, doamnele Piniemi. Acum îi rog uh, pe colegi, le dau ocazia colegilor să adreseze întrebări, o rundă de întrebări uh, pentru că nu avem foarte mult timp. Domnul Zus trebuie să ne părăsească în curând. A Trebuie deja să ne părăsească, ne părăsi pentru că trebuie să zboare înapoi. Doamna Lichtenberg, ne aveți cuvântul. Am uh, o întrebare, în primul rând. O întrebare care, în mod excepțional, uh, are un interes regional. Între Austria și Italia, cu privire la Tirolul de Sud, există niște reglementări speciale. Acestea ar fi uh, integrate în, noile, în noul regulament, pentru că lex specialis uh, este uh, valabil în dreptul succesoral din Austria. Weitere Fragen von den Kollegen? Alți colegi, dacă au întrebări, îi invit să se exprime. Aș avea și eu o întrebare pentru colegii din uh, reprezentantul uh, Irlandei sau doamne din Regatul Unit. Uh, reședința obișnuită și domiciliul. Acestea nu sunt același lucru în engleză domicile. Ați putea să ne spuneți care este părerea dumneavoastră, să ne explicați puțin acest, acești doi termeni. Uh, Mulțumesc, domnule președinte spune doamna Wallace. Mulțumesc tuturor celor care au susținut prezentarea astăzi. E un dosar extrem de dificil. Toată lumea consideră aceasta ca fiind o idee foarte bună, însă cum ajungem până la capăt e mai greu să ne dăm seama. Revin și mă adresez vorbitorilor care au vorbit despre Irlanda și Regatul Unit uh, în legătură cu drepturile de recuperare, posibilitatea recuperării donațiilor intervivos. Nu e oare aici o situație similară cu sentimentul Austriei față de dreptul familiei și anume dacă donația inter vivos ar putea să fie administrată în conformitate cu legea care administra donația în momentul în care aceasta a fost făcută și dacă această lege ar fi uh, respectată, nu s-ar rezolva oare problema, mă întreb. Da, cred că ar fi într-adevăr o întrebare la care merită să ne gândim. Mai există altcineva care dorește să adreseze o întrebare? Dacă nu, atunci uh, aș dori eu să spun ceva. Vreau să le rog pe, uh, pe doamnele Gozișo Patri și doamna Șoiba care s-au referit la această uh, obligație de a moșteni, obligația de a lăsa moștenire o anumită parte. În, uh, dacă ne gândim, de exemplu, la o persoană care Uh, trăiește în uh, Regatul Unit sau în Franța și primește o moștenire conform dreptului din țara respectivă. Uh, problema este că există pericolul ca persoana respectivă să nu să nu-și mai primească partea de, de moștenire. Și atunci întrebarea mea este cum se reglementează astfel de cazuri? Cine dorește să uh, întrebe, să răspundă, în primul rând, doamna Line. Prima întrebare, referitor la acordurile bilaterale între Italia și Tirolul de Sud. Cred că acestea, um, din păcate eu nu am textul în față, dar există clar o reglementare cu privire la acordurile bilaterale între statele membre. Pentru că ideea este să nu existe tot uh, noi și noi acorduri care să uh, complice lucrurile. A doua întrebare, cu privire la reședință și domiciliu. Problema la domiciliu este că este foarte greu să-l definești și pe acesta. Să trec la engleză pentru că era întrebarea dumneavoastră. Problema este că domiciliul uh, a fost o decizie recentă a unei, uh, a unei instanțe canadiene care a definit uh, domiciliul este o decizie de 23 de pagini, deci nu este foarte ușor să definești acest termen. Cred că diferența este că există o conotație de intenție de a te stabili permanent undeva, care este foarte importantă și nu este atât de ușor să-ți schimbi domiciliul pentru că trebuie să reevaluezi intenția persoanei respective de a se muta și a-și stabili reședința permanentă. Uh, diferența între domiciliu și reședința obișnuită este faptul că nu um, se pune atât de mult accentul pe intenția de a se stabili definitiv undeva a persoanei. Este foarte dificil când oamenii uh, au o foarte mare mobilitate. Dacă mergi și trăiești într-o țară un an și jumătate pentru a lucra acolo, uh, nu știi dacă vrei să rămâi acolo, e cam greu să definești uh, uh intenția de a rămâne permanent acolo. Deci eu cred că este foarte dificil de definită uh, reședința obișnuită în raport cu reședința permanentă. Și ultima întrebare, doamna Wallis, cred că într-adevăr aveți dreptate. Cred că s-ar putea introduce o dispoziție care să spună că o, o donație făcută pe timpul vieții um, trebuie să uh, se supună dreptului uh, în vigoare în momentul în care a fost făcută donația. Dar apoi există și alegerea legii aplicabile, ceea ce înseamnă că um, uh, cel care primește donația trebuie de asemenea să cunoască legea pe care o alege uh, persoana care a făcut donația la momentul respectiv. Și poate că această prevedere ar ajuta într-adevăr. Mulțumesc. Doamna Godșopatri. Uh, Dacă am înțeles bine situația. E vorba de un cetățean francez, i s-a transmis un bun imobiliar situat în Anglia. Dacă bunul este situat în Anglia, astăzi, în absența regulamentului, dreptul francez s-ar ocupa de imobil nu s-ar ocupa de fapt, nu sunt competente pentru dreptul în Anglia și um, legea engleză ar administra bunul. Dacă regulamentul ar fi adoptat, a priori e vorba de legea rezidenței obișnuite care s-ar aplica imobilului situat în Anglia, mai ales că în temeiul articolului 21 trebuie să ne gândim la intrarea în posesiunea bunului situat în Anglia. Deci, dacă regulamentul va fi adoptat, nu va fi o simplificare, pentru că va fi o dublă lege care se va aplica succesiv. Uh, zur Frage, ob... Mulțumesc. Întrebarea care a fost adresată cu privire la rezerva succesorală. Aici vă spun că la nivel european există astfel de drepturi chiar și în Regatul Unit. Nu se numește astfel, dar există o, un drept de întreținere care prezintă anumite, o anumită um, similaritate Uh, cu acest uh, instrument. Aici se pune, uh, există cea mai strânsă legătură între dreptul succesorat și dreptul familiei, pentru că aici um, dorința defunctului are prioritate. Acesta, trebuie, acesta dorește să um, întrețină pe cei care rămân prin ceea ce le lasă. Uh, Așadar, acestea sunt considerații care țin de uh, legătura între cele două titluri de drept. Aici mi se pare că putem să ne uităm la articolul 22 din regulament. Aici, uh, drepturile, uh, bunurile imobile, dacă țin de dreptul societăților comerciale, sau um, alte chestiuni legate de dreptul familiei, sunt excluse și aici uh, poate să fie pus în pericol acest uh, regim care există în momentul de față. Mulțumesc, doamnelor și domnilor! Um, suntem în întârziere și vreau în primul rând să mulțumesc uh, experților pentru prezența și pentru ajutorul pe care ni l-au acordat. Vreau să le mulțumesc și pentru contribuțiile scrise, nu doar pentru că au uh, um, menționat uh, și dezvăluit multe probleme pe care și eu le-am văzut, ci din potrivă au încercat să ne ofere și niște, niște soluții, niște răspunsuri la aceste probleme. Uh, este foarte clar că uh, nu uh, trăim într-o situație foarte fericită. Există foarte multe probleme care trebuie rezolvate, însă ceea ce e important este ca aceste probleme să devină mai puține cu acest regulament. Dar trebuie de asemenea să ne gândim că nu vom găsi un, o soluție pentru toate problemele. Va trebui să facem niște compromisuri, pentru că dacă nu, nu putem să progresăm. Și Uh, să ne gândim că uh, nu doar în dreptul anglosaxon, ci și în dreptul continental, uh, dreptul succesoral este o ramură de drept care, se, care evoluează în mod constant, care se bazează pe hotărâri judecătorești. Și cred că am putea să lăsăm la latitudinea Curții Europene de Justiție această chestiune.